ne reluăm consultările, vă rog să vă comunic rezultatul votului secret referitor la candidata maghiară pentru Curtea de Conturi. A întrunit 16 voturi pentru, două voturi împotrivă și două abțineri. Continuăm și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Salut reprezentantul Curții de Conturi, doamna Ivanova. Vorbim de raportul special cu numărul 5 din 2017. Așadar, vă rog, vă rog să vă ocupați locurile, trebuie să continuăm. Dacă doriți uh, să vorbiți, vă rog să părăsiți sala. Mulțumesc. Raportul special 5-2017 privind uh, garantarea dacă politicile europene pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor au uh, făcut uh, vreo uh, diferență. Vorbim de garanția europeană pentru tineret. Doamna Ivanova se află alături de noi și ne bucurăm că avem un alt reprezentant feminin al Curții de Conturi. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă. Este întotdeauna o plăcere să mă aflu aici în fața comisiei dumneavoastră. Aș vrea să vă mulțumesc în mod special dumneavoastră și membrilor dumneavoastră pentru că ați inclus prezentarea acestui raport special uh, chiar uh, la câteva zile după publicarea oficială uh, săptămâna trecută. În primul rând vreau să felicit raportorul, domnul Von, pentru un document de lucru global și interesant pe care l-a pregătit și ținând cont de complexitatea și uh, datele incluse în acest document, cred că este un document de lucru foarte bun. Uh, Locurile de muncă pentru tineri rămân în continuare principala provocare uh, cu care se confruntă UE și deși situația s-a îmbunătățit din 2013, peste 4,2 miliarde de tineri sub vârsta de 25 de ani sunt în continuare uh, șomeri sau erau la jumătatea anului 2016. Uh, rata medie este de 18,8%. Consecințele sunt foarte mari pentru tineri, perioade lungi de șomaj uh, sunt uh, uh, foarte mari din punct de vedere al excluziunii sociale și o creștere economică și productivitate scăzută. Care a fost punctul de plecare pentru noi în analiza făcută în această serie de rapoarte care a fost dedicată șomajului? Am analizat uh, uh, datele pe care le-am primit de la statele membre și evoluția din punctul de vedere al tinerilor așa numiți niți, uh, care nu sunt nici ocupați, nici în formare, nivelul de înregistrare, nivelul de formare oferit în patru luni de zile și durabilitatea acestor oferte. În plus, am verificat dacă statele membre Uh, țin cont de factorii cu impact negativ în ceea ce privește garanția pentru tineri și am analizat și contribuția inițiativei uh, pentru tineri pentru a atinge obiectivele UE. Pentru a realiza această analiză am vizitat uh, șapte state membre, Irlanda, Spania, Croația, Portugalia, Slovacia și Italia, care au fost uh, alese pe baza unor criterii, cum ar fi, de exemplu, rata șomajului pentru tineri, procentajul NITS în ansamblul populației și uh, alocările financiare în cadrul inițiativei pentru tineri. Concluziile generale ar fi că cele șapte state membre pe care le-am vizitat au făcut uh, progrese în mod clar în implementarea inițiativei pentru tineri. S-au obținut deci rezultate, însă niciunul din aceste state membre nu au reușit uh, să ofere oportunități stabile în perioada de patru luni. Și contribuția inițiativei pentru tineri pentru atingerea obiectivelor finale marcate a fost foarte limitată. Raportul oferă date cantitative extinse în ceea ce privește progresele făcute și diversele etape în progresul uh, uh, înregistrat, identificare, înregistrare, ofertele uh, Uh, propuse și durabilitatea rezultatelor. Mă voi centra doar pe câteva dintre rezultatele cheie ale acestui raport. În primul rând, nu toate nevoile au fost identificate încă de la început. Scăderea uh, numărului uh, de tineri niți avea de-a face și cu scăderea globală a populației tinerilor. Până la sfârșitul anului 2015, uh, numărul de persoane înregistrate uh, nu a fost mai mare decât uh, cele care fusese înregistrate anterior și ofertele existente nu erau suficiente. 70% din cei care au reușit să prindă o ofertă în 2014 au făcut-o într-o perioadă de 4 luni de zile, însă integrarea durabilă a tinerilor pe piața muncii rămâne în continuare o adevărată provocare. Pentru cele șapte state membre pe care le-am vizitat, doar 48% din tinerii care au uh, terminat garanția pentru tineri în 2015 au rămas în continuare în perioada de ucenicie, de formare sau pe un loc de muncă după șase luni de zile. Am analizat și factorii care au influența asupra acestor rezultate și mi-am dat seama că principala justificare a acestor rezultate avea de a face cu lipsa de strategii, cu obiective clare care să fie atinse pentru această categorie de populație în statele membre. Unele state membre au um, abordat o populație mai restrânsă și au exclus în jur de 38% din populația normală în ceea ce privește procesul de identificare și înregistrare. De asemenea, nu există o evaluare bună a costurilor și a finanțării alocate de statele membre, abordarea statelor membre având un impact direct asupra nevoilor constatate, datele calitative uh, slabe au uh, avut un efect negativ asupra uh, rezultatului obținut în inițiativa pentru tineri și un ultim aspect uh, este cel referitor la contribuția acestei inițiative pentru implementarea garanției pentru tineri. Aici există probleme cu planurile operaționale, felul în care au fost concepute în cadrul inițiativei pentru tineri, riscul ca această inițiativă să înlocuiască pur și simplu inițiativele naționale și încă o dată datele colective și îndrumarul de la Comisie pentru colectarea acestor date uh, nu a fost aplicat așa cum trebuie și uh, prefinanțarea pentru ESF pentru programele operaționale nu a fost folosită pe deplin și încă o dată rezultatele au fost sub nivelul uh, așteptărilor pentru măsurile de susținere în cadrul ESF. Dificultățile au fost uh, confirmate de șantionul nostru și s-a văzut că persoanele care au beneficiat ce mai mult de pe urma măsurilor de ecofinanțare au fost uh, cei care, la care era cel mai ușor de ajuns și nu cei care aveau cea mai mare nevoie de acest ajutor. Concluzia generală este că așteptările inițiale ale garanției pentru tineri nu s-au confirmat. S-au făcut îmbunătățiri, s-au obținut rezultate în toate statele membre, s-au înființat sisteme de monitorizare, s-au definit uh, uh, ofertele de monitorizare calitativă, există de asemenea scheme de formare a tinerilor și avem, bineînțeles, și o serie de recomandări, respectiv șapte recomandări care sunt adresate statelor membre și Comisiei Europene. Cea mai importantă, probabil, este cea a gestiunii așteptărilor, prin stabilirea unor obiective realiste, uh, posibil de realizat, ținând cont de costul global al garanției pentru tineri, pentru a concepe scheme pentru care să existe finanțare disponibilă. Despre asta este practic vorba în raport și, după cum știți uh, cu toții, pe 10 mai organizăm o conferință la nivel înalt pentru o dezbatere pe această temă. Deci dezbaterile vor continua și acum ascult uh, comentariile și întrebările din partea dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Probabil că ați observat deja că doamna președinte, doamna Gresle, a părăsit sala pentru câteva minute. Deci uh, voi prezida ședința între timp și voi uh, prezenta uh, documentul de lucru pe care l-am pregătit. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru raportul dumneavoastră ca de obicei și vreau să vă mulțumesc pentru organizarea acelei conferințe pe 10 mai. Vom încerca să participăm la acea conferință și faptul că este organizată de dumneavoastră ne arată că există un angajament clar și ne arată cât de important uh, este șomajul în rândul tinerilor. Aș vrea să fac câteva comentarii generale înainte de a trece la recomandări. Aceste remarci generale sunt uh, punctul meu de plecare, dumneavoastră l-ați menționat pe dumneavoastră. Pentru mine, punctul de plecare este că susțin uh, garanția pentru tineri și inițiativa pentru munca tinerilor, pentru că, într-adevăr, uh, șomajul în rândul tinerilor rămâne una din problemele cele mai mari din uh, vremurile noastre. Dacă vedem care sunt datele statistice în unele state membre, e de-a dreptul de necrezut. Rata uh, șomajului în rândul tinerilor în medie este peste 18% și în alt, multe state membre este chiar și mai mare. Trebuie să spunem că a fost o decizie politică aceea de a avea această schemă garanției pentru tineri. A fost implementată foarte rapid și multe state membre nu aveau infrastructura necesară uh, pentru a putea implementa așa cum trebuie această garanție. Deci, uh, unele state membre au început uh, mai lent, între timp uh, au recuperat timpul pierdut, însă trebuie să recunoaștem acest început dificil și datele sunt din anii 2014-2015, tocmai momentul în care totul începea deci, uh, probabil că aceasta explică în oarecare măsură de ce apar aceste probleme în raportul dumneavoastră. Pe de altă parte, garanția pentru tineri a ajutat milioane de tineri din întreaga Uniune Europeană. N-ar trebui să neglijăm acest lucru și trebuie să repetăm această declarație pentru că garanția a fost utilă pentru mulți tineri. Un punct de plecare, un altul pentru mine, este că s-au oferit oportunități pentru tineri și acestea trebuie să fie de calitate, pentru că nu putem să le dăm doar ceva de lucru pentru a scăpa de ei și a îmbunătăți rata șomajului. Trebuie să ne asigurăm că aceste oportunități sunt bune, fie că e vorba de un loc de muncă, de un curs de formare, pentru a avea cu adevărat beneficii de pe urma acestor oportunități pe care să le folosească pe viitor. Am văzut în raportul ECA și recomandările pe care le-ați făcut, am văzut și răspunsul venit din partea Comisiei și trebuie să recunoaștem că Comisia nu este foarte mulțumită, dar din recomandările pe care le-ați făcut acceptă o bună parte dintre ele. Unele probabil că sunt puse sub semnul întrebării de către Comisie și probabil că reprezentantul Comisiei ne va explica mai bine acest lucru. În ceea ce privește recomandările pe care le fac eu, nu e nevoie să intrăm în detaliu, însă am arătat că șomajul în rândul tinerilor este în scădere, deși este în continuare la o rată foarte uh, ridicată, uh, media este de 18% și tocmai din acest motiv trebuie să menținem uh, ocuparea tinerilor ca o prioritate pentru viitor, să găsim modalități de finanțare, fie prin această schemă, fie prin intermediul statelor membre, care să facă contribuții pentru schemele de garanții pentru tineri, să nu ne bazăm doar pe finanțarea europeană. Mai există câteva chestiuni care ar trebui să fie rezolvate. Ați menționat deja în raportul dumneavoastră și în prezentarea pe care tocmai ați făcut-o că niciun stat membru vizitat nu a putut să facă oferte în perioada de patru luni de zile care este inclusă în această schemă de garanții. Este un element foarte important și ne arată că până la urmă de statele membre depinde foarte mult pentru a face progrese pe viitor. Așa cum spuneam și la început, este foarte important să ne asigurăm că oferta este una de calitate, nu doar o ofertă de complezență. Vreau să mă centrez de asemenea și pe problema nepotrivirilor în ceea ce privește capacitățile profesionale. Trebuie să ne asigurăm că formarea, trainingul oferit tinerilor este într-adevăr util ca să-i ajute să-și găsească un loc de muncă, pentru că am văzut în multe state membre și în țara mea că tinerii sunt pregătiți fără să se gândească nimeni la viitorul lor și să se asigure că formarea care li se oferă îi va ajuta pe viitor să-și găsească un loc uh, pe piața muncii. Și aceasta se află la baza uneia din recomandările mele. Și aș avea și câteva întrebări uh, uh, către comisie cu care voi încheia. O primă întrebare. Vreau să vă întreb în ce măsură considerați că această garanție pentru tineri a avut de suferit de pe urma unei lipse de finanțări uh, suficiente. E vorba de 5,4 miliarde de euro și nu știu dacă considerați că e nevoie de mai mulți bani pentru că mai mulți tineri să aibă de beneficiat de pe urma ei. În al doilea rând vreau să vă întreb ce îmbunătățiri credeți că s-au făcut uh, de la ultimul raport uh, al curții până acum. Mulțumesc! Este auf der Mulțumesc. Colegul Bali este primul pe lista vorbitorilor. Grazie il membru de la Corte Ivanova. Mulțumesc, doamna președintă. Vreau să mulțumesc doamnei Ivanova de la Curtea de Conturi pentru raportul excelent și pentru munca excelentă pe această temă. Am văzut ce se întâmplă în Italia. Comisia Cont S-a deplasat uh, în Italia, în Sicilia și Calabria și am văzut acolo ce se întâmplă cu sistemul de implementare. Eu am uh, citit recomandările Curții de Conturi și cred că analiza făcută este una excelentă. Susțin uh, de aceea pe deplin recomandările care au de face cu aspectele de natură tehnică și care, bineînțeles, țin de competența Curții de Conturi mai ales atunci când e vorba de nevoia de înregistrare a acestor tineri. Cetățenii trebuie să se implice în uh, această scheme a garanției pentru tineri. Programele garanției pentru tineri nu trebuie să fie un eșec, și au fost un eșec în acele cazuri în care autoritățile din statele membre nu au reușit să implementeze, să pună pe picioare o structură pentru a profita pe deplin de resursele puse la dispoziție de Uniunea Europeană. De aceea cred că este foarte important să detaliem felul în care sunt procesate aplicațiile pentru această schemă. Să vedem, pe de altă parte, cum se fac plățile pentru tineri, pentru că cred că aici putem îmbunătăți încă uh, procesul. Trebuie să ne asigurăm că programele funcționează cu adevărat și în Italia a existat o problemă cu sistemele uh, computaționale care au fost folosite pentru plata tinerilor care participau în acest program. Câteva dintre plățile făcute uh, s-au făcut cu luni de zile întârziere, deci uh, după realizarea programului de ucenicie sau de training uh, prevăzut. Bineînțeles, uh, se mai pune și problema calității cursurilor de training uh, oferite și aceasta are de-a face cu guvernanța economică. Instrumentul de garanție a tinerilor nu poate face miracole. El poate uh, duce la implementarea unui sistem uh, potrivit, însă uh, statele membre trebuie să se asigure că tinerii se înregistrează în aceste programe și că încearcă după aceea să se încadreze pe piața muncii. Însă dacă nu stimulăm cererea, dacă nu oferim condițiile necesare pentru a încuraja mediul de afaceri, bineînțeles că toate aceste programe vor eșua. E vorba deci de o chestiune politică aici și trebuie să găsim mijloacele necesare de susținere a acestor instrumente prin anumite opțiuni pe care le avem opțiuni de natură economică curajoase. E nevoie de stimul economici la nivel național, de monitorizări și controle în ceea ce privește cheltuielile publice. Poate că asta ar putea funcționa. Cred că e de-a dreptul vital dacă dorim să uh, îmbunătățim piața muncii și să asigurăm locuri de muncă pe termen lung, pentru că altfel ne vom afla în situația în care sistemul IT va fi unul perfect, grație acestei garanții pentru tineri, Însă, dacă nu oferim uh, ajutor și stimulente pentru zonele mai sărace, atunci nu vom avea uh, o creștere a uh, nivelului de ocupare și a creșterii economice în aceste regiuni. Uh, Trebuie deci să stimulăm investițiile și dacă nu facem schimbări, nu vom reuși nimic. Acesta este principalul uh, element politic de care trebuie să ținem cont. Există însă și recomandări de natură tehnică pe care le-am primit de la Curtea de Conturi, care mi se par foarte importante și trebuie să ținem cont de ele. Trebuie să încurajăm statele membre să implementeze aceste recomandări, să țină cont de ele pentru ca sistemul IT să devină funcțional. Poate că va trebui să ne luptăm uh, mai puternic la Consiliu pe această temă, pentru că e nevoie de investiții puternice la fața locului, astfel încât uh, companiile care oferă cursuri de formare acestor tineri să le poată oferi după aceea și locuri de muncă, pentru că altfel tinerii se vor găsi în situația în care au avut cursuri sau uh, programe de stagiu timp de câteva luni și după aceea rămân fără nimic. Ar trebui să ne asigurăm că sunt create condițiile cele mai prielnice pentru ca acești tineri să aibă un loc de muncă în regiunile de unde vin ei. Există și uh, problema uh, resurselor, dacă ar trebui să fie mai multe resurse disponibile sau nu. Eu unul consider că ar trebui să existe mai multe resurse dacă statele membre respectă recomandările ECA și dacă se îmbunătățesc procedurile administrative. Și eu aș vrea să întreb uh, Curtea de Conturi dacă este de acord cu o creștere a acestor resurse, pentru că cred că ar fi corect uh, să le îmbunătățim. Mulțumesc. Doamna Clavajova. Uh, mulțumesc, doamna președinte. Stimatul domnul Ivanova, raportor. Înainte aș dori să-i mulțumesc doamnei Ivanova și echipei sale pentru un raport atât de bine pregătit. Evident că ați pus accentul pe foarte multe aspecte care țin de ocuparea în rândul tinerilor și ați făcut o muncă bună și a fost foarte bine că ați uh, participat la misiunea în Italia, pentru că ați putut vedea lucrurile în mod personal, să înțelegeți exact ce se întâmplă pe teren la fața locului, așa că vă mulțumim pentru asta. Însă trebuie să vă spun că ceva ne îngrijorează din ce în ce mai mult și uh, poate, nu știu, um, valabil în Republica Cehă, dar nu numai, pentru că avem rata de ocupare cea mai bună din Europa, după Germania, dar Dacă vă amintiți, acum o lună, un tânăr, nu știu, 22-23 de ani, în Italia, s-a sinucis și a scris o scrisoare deschisă pe care părinții săi au publicat-o. Și a fost o acuzație directă față de sistem, față de politicieni, față de noi toți. Deci a fost un mesaj foarte puternic. Iar țările în care șomajul în rândul tinerilor este atât de ridicat, trebuie să se gândească la viitor și trebuie să uh, analizeze foarte bine felul în care doresc să utilizeze aceste instrumente, dacă ele sunt utile, dacă într-adevăr pot să schimbe situația tinerilor. Uh, pentru că nu e vorba doar de efectele negative în ceea ce privește coeficientul de uh, angajabilitate sau în ceea ce privește creșterea, nu. Reprezintă de asemenea și un risc foarte mare pentru rolul pe care îl pot îndeplini tinerii în societate, în Europa în general. Așa că trebuie să considerăm subiectul în mod foarte serios. Vreau să mulțumesc pentru munca depusă și pentru concluziile dumneavoastră bazate pe toate informațiile pe care le-am colectat. Și vreau să mulțumesc și pentru recomandări. Le împărtășesc pe deplin recomandările tehnice. Aș mai adăuga și eu ceva la nivelul politic al recomandărilor. Pentru că nu cred că e vorba doar de găsirea unor erori care să fie corectate, ci trebuie să tragem și învățăminte din de greșelile din trecut, în așa fel încât să nu le mai comitem încă o dată. Și de multe ori observăm că aceeași greșeală e făcută nu numai de două ori, ci chiar și de mai multe ori. Deci trebuie să învățăm din greșeli și dezvoltarea și împărtășirea bunelor practici e ceva crucial în Europa. Și știți, eu repet și repet și repet în multe rapoarte acest lucru. Vorbim foarte mult despre bune practici aici în Parlament, însă nu le utilizăm. Le menționăm aproape în fiecare raport, însă nu le și utilizăm în practică, în realitate. Și de ce să nu utilizăm ceva care funcționează foarte bine într-o altă țară eh, și să o transpunem în alte regiuni? Așa că vreau să vă mulțumesc pentru această recomandare de împărtășire a bunilor practice, ceva important. Apoi, obiective realiste și realizabile și măsurabile. Vă mulțumesc pentru asta, pentru că am și aici un mare semn de întrebare și v-am spus asta. Eu, ca și liberal, Poate nu o să am aceeași uh, uh, idee ca și un coleg, nu știu, din partea socialiștilor și democraților, sau poate n-am să fiu de acord cu alți colegi Uh, nu mi se pare prea potrivită uh, exprimarea aceasta, o ofertă bună, de calitate pentru un loc de muncă, pentru o cenicie, pentru un stagiu de formare. E ceva foarte personal. Poate fi ceva foarte diferit din punctul meu de vedere în regiunea mea, comparativ cu o altă persoană dintr-o altă țară, dintr-o altă regiune, în diferite condiții, cu competențe diferite. Uh, Așa că nu prea îmi place această expresie, o ofertă de, o bună ofertă și de calitate, pentru că din punct de vedere al controlului bugetar al comisiei noastre ne punem întrebarea atunci cum putem măsura uh, calitatea și ceva mai degrabă individual. Și poate că o întrebare și către comisie. Cum putem să um, avem coeficienți de măsurare a calității locurilor de muncă? Putem, eventual, nu știu, veni cu elemente suplimentare în acest sens? Și un ultim aspect. Vă mulțumesc pentru faptul că ați menționat nepotrivirea între competențe și locuri de muncă, oferta de locuri de muncă. Eu lucrez și la Comisia pentru Ocupare și am discutat în detaliu acest lucru. Am, vom discuta cu siguranță și în conferința din luna mai și eu cred că această nepotrivire între calificări și locuri de muncă reprezintă o mare problemă, o problemă acută. Așa că trebuie să începem să ne gândim la asta încă de pe acum. Pentru că dacă facem câteva modificări în sistemul de învățământ, vom vedea rezultatele uh, peste 10 ani, nu mâine, poi mâine. Deci trebuie trebuie deja încă de pe acum să abordăm acest aspect și să uh, schimbăm lucrurile ca să putem vedea roade peste câțiva ani. Vă mulțumesc pentru cifre, pentru statistice, pentru tabele. și v-aș încuraja să mai lucrăm pe aceste subiecte și vreau să încurajez și Comisia să ajute statele membre și regiunile uh, care implementează aceste programe uh, să o facă pentru că e nevoie de asistență tehnică a Comisiei Europene la fața locului la nivel local, fără de care, uh, în mod clar, aceste uh, scheme nu pot fi implementate. Așa că vă mulțumesc. Frau Kollegin Ayala Sender, bitte. Și acum colega Ayala Sender. Gracias, señora presidenta. Mulțumesc, doamna președinte. Da, înainte de toate aș dori să îl felicit pe colegul Vaughan referitor la abordarea sa pe o temă care este foarte sensibilă și importantă pentru noi toți și pentru Parlament, și anume Fondul de Garanție pentru Tineret. Pentru că prin el ne dorim să luptăm împotriva șomajului atât de ridicat, nu numai, doar, nu numai în țările din Sud, ci și în general. Uh, rata șomajului în categoria de vârstă sub 30 de ani. Pentru că, da, știm, există diferențe foarte importante uh, între celelalte categorii de uh, lucrători și această categorie. Uh, cei sub 30 de ani uh, se confruntă cu o rată de șomaj mai mare și cu o altă serie de probleme, cum ar fi, spre exemplu, eșecul școlar. Uh, în acest sens, aș dori să susțin propunerile și viziunea propusă de domnul Vogan și în ceea ce privește subiectul pe care eu îl consider a fi pertinența. De altfel discutăm asta și cu candidata maghiară pentru Curtea de Conturi. Pertinența textelor. În momentul în care rapoartele ne parvin nouă, da, tema este interesantă, însă momentul, conjunctura în care se face evaluarea, e diferită de cea reală, de evoluția reală, de productivitatea sau randamentul fondurilor și al programelor și cred că asta e o problemă cu care ne-am confruntat. De aceea, cred eu că este important și Curtea de Conturi de asemenea ar trebui să uh, preia acest uh, îngrijorare. Este important să subliniem un fenomen atât de important precum uh, șomajul în rândul tinerilor sub 30 de ani. Pentru că, de multe ori, ce se întâmplă, fondul nu e suficient. Și, așa cum s-a mai întâmplat, dar și pentru alte programe și proiecte, mă refer, spre exemplu, la programul Marco Polo, E bine, a lipsit finanțarea suficientă pentru a putea aborda cu realism acest fenomen. Și mai vine și o altă problemă care se, adaugă aici în uh, ceea ce privește tinerii, uh, la nivel de comisie. Eu cred că aici ar trebui o analiză mai aprofundată. De multe ori se încearcă aplicarea la nivel european a unor formule de succes în anumite țări din uh, statele membre. Spre exemplu, garanția pentru tineret, ideea perfectă era să pariem pe sistemul dual de formare german și să-l transpunem peste tot. Da, și deci să-i convingem pe, ce, pe uh, antreprenori, pe angajatori, uh, în așa fel încât tinerii aceștia să beneficieze de o bursă și să obțină un prim loc de muncă după formare. Da, e un model din Germania, e un model în care angajatorii își asumă răspunderea față de lucrători. Însă asta nu se întâmplă și în Sud, și în Spania, și în multe alte țări și nu se întâmplă nici în cadrul școlilor care oferă o a doua șansă. Există modelul uh, din Spania care permite unor tineri să scape de eșecul școlar și uh, li se oferă o a doua șansă. Dar uh, se poate ucide astfel un proiect care poate ar fi putut să funcționeze în Spania. De aceea cred eu că aici e nevoie de o analiză suplimentară din partea Comisiei Europene. Pentru că dacă e să încercăm să uh, uh, aplicăm același ca la pod, care au funcționat foarte bine într-un anumit stat membru, fără a ține seama de uh, rata de succes a unui astfel de proiect între alte, în alte regiuni, ajungem la o situație de frustrare și de eșec. Și apoi mai există și o altă idee, să analizăm caracteristicile fondurilor și proiectelor europene care creează locuri de muncă, locuri de muncă excelente, spre exemplu Orizont 2020 și locuri de muncă prin garanția pentru tinere sau din fondul social, care se referă la formare și de multe ori formarea nu e pertinentă, e prea, e prea multă inerție în întregul sistem. Și poate că am obține roade mai bune dacă am reușit să organizăm lucrurile mai bine. Așa că vreau să mulțumesc foarte mult domnului Vogan pentru acest raport și pentru comentarii care mi se par foarte pertinente și cred că și Curtea de Conturi și Comisia Europeană ar trebui să țină seama de acestea, în mod clar. Colegii Țelă, bine. Colegul Țelăr, vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Înainte de toate, doresc să cer scuze numele domnului Salvama, coordonatorul pentru PPE, nu poate fi prezent astăzi, Lucruri pe care îl regretă. Mi-a trimis însă observațiile dumnealui referitor la raportul, uh, proiectul de raport având în vedere că textul dumnealui este în limba engleză, nu am să fac efortul de a-l traduce în limba germană, ci am să îl citesc în limba engleză pe care am învățat-o la școală. Auditesc. Mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc Curții Europene de Conturi pentru munca excelentă și pentru acest raport. Curtea a examinat acest lucru și a făcut recomandări importante pentru măsuri ulterioare. Și vrem să mulțumim de asemenea și raportorului domnului Vogan pentru munca depusă, pentru documentul de lucru, pe ca, despre care putem spune că, uh, da, suntem în întregime de acord cu propunerile făcute făcute. Fondul pentru tineret și fondul pentru ocupare în rândul tinerilor are drept scop să reducă șomajul în rândul tinerilor. Însă rezultatele sunt oarecum dezamăgitoare deocamdată. Dar e clar că dacă avem resurse limitate, având în vedere problema cu care ne confruntăm, nu e de mirare. Curta consideră că utilizarea acestor garanții nu ne-a permis să punem capăt șomajului în rândul tinerilor peste tot în Europa și condiționalitatea, limitările în timp, lipsa de accent pusă pe crearea de locuri de muncă și multe alte neajunsuri trebuie să fie rezolvate prin măsuri ulterioare. Cu toate acestea, au existat și multe povești de succes uh, și trebuie să le subliniem. Uh, Anumite persoane au avut de câștigat de pe urma acestor programe timp și vor mai avea de câștigat și în următorii ani. Dar, în continuare, milioane de alți tineri europeni vor uh, uh, trece din perioada de adolescență înspre maturitate fără niciun fel de experiență profesională și uh, fără să poată fructifica ceea ce au învățat la școală. De aceea, contribuția lor la viitoarea productivitate europeană va fi limitată, precum și capacitatea lor de a uh, Uh, se descurca în viață. Dacă Comisia Europeană este foarte serioasă în ceea ce privește prioritatea acordată tin, uh, ocupării în rândul tinerilor, e clar că e nevoie de eforturi suplimentare pentru a veni cu locuri de muncă și formare pentru tinerii europeni. Comisia și statele membre trebuie să sporească eforturile uh, pentru a dezvolta astfel de garanții pentru tineret și uh, ocuparea în rândul tinerilor trebuie să fie o prioritate, atât din punct de vedere financiar cât și politic. Și mai mult decât atât e nevoie de investiții în crearea locurilor de muncă de calitate, de antreprenoriat și să ne asigurăm că aceste programe vor reprezenta un element cheie în modelul social european. Vă mulțumesc pentru atenție, spune domnul Sawama. Colegii Novakov, pute. Domnul Ivakov, da, mulțumesc, doamna președinte. Încă de la bun început vreau să-i mulțumesc uh, domnului Vogan pentru, și doamna Ivanova pentru un raport, iată încă un raport excelent în comisia noastră, mai ales pe un subiect care, uh, la care eu țin foarte mult în munca pe care o depun aici uh, în Parlament și în activitatea mea în general. Sunt de acord cu cele spuse de Martina în ceea ce privește calitatea muncii depuse și da, e clar că există oameni diferiți, uh, regiuni diferite și anumite concepte pot fi înțelese în mod foarte diferit. Și dincolo de cuvinte, cred eu că ar trebui, pe cât e posibil, să avem o abordare individuală, personalizată pentru fiecare cetățean, în așa fel încât să-i permitem să-și găsească un loc de muncă durabil. Și nu putem să neglijăm responsabilitatea care e la nivel de state membre. Chiar acum o săptămână noi am votat pentru a spori bugetul acestei inițiative, așa nume uh, inițiativa pentru tineret. Am crescut pragurile în CMF la 1,2 miliarde. Deci angajamentul nostru este dovedit prin fapte. Cu bugete solide din uh, fondurile europene. Eu cred în continuare că cel mai bun uh, metodă pentru a susține ocuparea este să venim cu învățământ de calitate care să fie la înălțimea nevoilor pieței. Pentru că subvenționarea poate funcționa așa pe termen scurt, pe anumite situații, pe cazuri specifice, însă dincolo de asta, eu cred că trebuie să susținem angajatorii și să formăm cât mai mult cu putință tinerii, pentru că ei sunt viitorii cetățenii Uniunii Europene și mă refer la faptul că aici o situație destul de ciudată. Ați menționat pe bună dreptate și alți colegi au menționat pe bună dreptate faptul că avem o rată de ocupare ă, deosebit de ridicată în multe state europene și că în același timp există și angajatori care au greutăți pentru a-și găsi oameni bine formați, bine pregătiți, care să fie gata să lucreze. Deci, e o responsabilitate a Uniunii Europene, a statelor membre, de a ajuta pe acești tineri care vor să-și construiască propriul lor viitor, destin. Apoi, s-a menționat Germania. În momentul de față, Germania se confruntă cu rata de ocupare cea mai ridicată și cu rata de șomaj cea mai scăzută și cu standardele cele mai ridicate Uh, uh, pentru tineri. Deci poate ne-am putea gândi să preluăm anumite elemente din modelul german și să le mai implementăm și în altă parte, pentru că dă roade bune. Educația, formarea duală, cred eu că e o soluție. O soluție care poate fi utilizată în mod uh, larg, poate fi răspândită peste tot în Uniunea Europeană. Dar e adevărat că în anumite state membre există anumite tradiții diferite în materie de educare și formare și nu putem utiliza un calapod unic. Dar după cum spuneam, în anumite regiuni, uh, educația și formarea duală și sprijinul față de angajatori și formatori pentru a ajuta pe tineri poate fi o abordare bună. Pentru că multă lume spune că da, trebuie să se tot luptă pentru a fi raportor principal pe această inițiativă referitoare la uh, tineret. Eu pot să vă spun că sunt un mare susținător al acelor tineri care încearcă să-și găsească un loc de muncă. Care încearcă să-și găsească un loc de muncă și se zbat pentru asta. Deci, ca să avem fonduri suficiente pentru a-i ajuta, cred eu că e ceva crucial. Și nu pot decât să subliniez încă o dată munca excelentă depusă de doamna Ivanova și raportul excelent. Mulțumesc. Domnul Șacă. Oh, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Și eu, la rândul meu, aș dori să o felicit pe doamna Ivanova și Curtea de Conturi pentru calitatea acestui raport. Aș dori să-i mulțumesc și raportorului nostru, domnului Von. Nu am decât un regret, și anume că, referitor la un subiect atât de important pentru tinerii din Europa, ă, discutăm așadar acest subiect în fața unei adunări destul de restrânse. Nu vreau să-i atac pe absenți, însă mi-ar fi plăcut ca colegul nostru Flanagan, de pildă, să dovedească față de acest subiect uh, același entuziasm ca cel pe care l-a dovedit adineaori uh, față de uh, viața politică internă din Ungaria. Nu cred că tinerii irlandezi, șomeri, sunt deosebit de pasionați de viața politică din, Maghia, din Ungaria, însă există un lucru de care sunt însă sigur, și anume că acești tineri sunt uh, interesați de efortul pe care îl depun reprezentanții lor în Parlamentul European pentru a apăra interesele acelora care, la ora actuală, sunt șomeri de pildă, 20% din tineri irlandezi sunt șomeri. Mulțumesc! Am ajuns la sfârșitul intervențiilor. Domnul Ube va lua cuvântul pentru Comisia Europeană. Vă mulțumesc, doamnă președintă, și Comisia dorește să-i mulțume- să mulțumească Curții de Conturi pentru acest raport. Bineînțeles, am luat notă de acest raport. Putem accepta o parte din recomandările Curții de Conturi să nu putem accepta o parte din evaluări și anume că garanția pentru tineret nu s-a ridicat la înălțimea așteptărilor și garanția pentru tineret până acum a fost limitată. Dacă doriți un răspuns detaliat al Comisiei, vă invit să parcurgeți raportul de plin. Eu vă face doar câteva observații cu caracter general deocamdată. În primul rând, garanția pentru tineret a devenit o realitate în Europa cu milioane de tineri care s-au înregistrat pentru schemele europene, schemele naționale de uh, garanție pentru tineret, iar rata șomajului în rândul tinerilor a scăzut cu 1,7 milioane. Aș dori de asemenea să subliniez că Garanția pentru tineret presupune o reformă structurală de amploare, iată de ce e nevoie de timp pentru ca aceasta să dea roade. Multe din recomandările din raport se bazează pe datele din anii inițiali ai perioadei de punere în aplicare 2014-2015, așa cum a scos în evidență pe bună dreptate și raportorul. Inițiativa de ocupare în rândul tineretului știm că a suferit anumite întârzieri în uh, câteva state membre, însă s-au înregistrat progrese din 2016 în ceea ce privește punerea în aplicare, iar garanția pentru tineret își îndeplinește rolul și anume de a pune tinerii în centrul procesului de luare a deciziilor, iar lansarea aplicării garanției pentru tineret în țările eligibile. Prin urmare, rezultatele pentru inițiativa pentru tineret uh, ar trebui să fie privite de, drept având un caracter preliminar, pentru că există întotdeauna um, un mic decalaj uh, între punerea în aplicare și raportare. Am câteva observații făcute la prezentarea raportorului, dacă resursele sunt insuficiente, de pildă, aș dori să scot în evidență că garanția pentru tineret uh, nu este singura sursă de finanțare. Cele 6,4 miliarde existente la ora actuală au fost completate de 1,2 miliarde din fondurile europene uh, structural și din Fondul European Social, instrument important de finanțare pentru implementarea garanției pentru tineret. Știm uh, din studiile OIM că e nevoie de mai mulți bani pentru finanțare, iată de ce Comisia Europeană a, spus, a afirmat întotdeauna că finanțarea europeană trebuie să fie completată cu resurse naționale. Aș dori de asemenea să fac observația că garanția pentru tineret nu se limitează doar la date, se referă la ceva mai amplu, la îmbunătățirea tranziției, de pildă, din uh, mediul școlar înspre mediul de afaceri, crearea unor uh, scheme de ucenicie, precum cele amintite astăzi, de a modifica felul în care serviciile publice colaborează cu tinerii acest gen de reforme structurale ies din domeniul de aplicare al raportului. Încă o dată, pentru a răspunde întrebărilor din partea raportorului referitor la îmbunătățirile înregistrate de când um, s-a uh, suspendat raportul, încă o dată, datele colectate în cadrul indicatorilor uh, Garanții pentru tineret s-au îmbunătățit de-a lungul anilor, au devenit mai complete, reformele continuă, există o structură nouă, de pildă în Croația, ghișe unice în Finlanda, sau un nou program pentru a aborda abandonul școlar prematur în Franța. Au existat întrebări de asemenea referitor la calitatea ofertelor, un punct important. La ora actuală, noi monitorizăm calitatea în cadrul semestrului european, bineînțeles. Mai avem un alt mijloc de a monitoriza prin intermediul indicatorilor de calitate. Vedem unde un tânăr care a primit o ofertă de angajare se află la 6, 8, 10, 12 luni după aceea. Pentru că poziția Comisiei a fost întotdeauna că o ofertă de angajare de calitate presupune integrare durabilă pe piața muncii. Am auzit însă și mesajul din partea Curții de Conturi și din partea Consiliului de Experți, de Miniștri pentru ocuparea forței de muncă, care ne-au cerut să continuăm activitatea asupra elementelor de calitate, vă pot asigura că vom aborda problema standardelor de calitate pentru garanția pentru tineret deja la începutul lunii mai. Înainte de a încheia, aș dori să scot în evidență cele afirmate de Curtea de Conturi privind răspunderea pentru punerea în aplicare a garanției pentru tineret și a inițiativei pentru tineri uh, Bineînțeles, uh, toate depinde de statele membre. Comisia însă va continua să sprijine statele membre în uh, lansarea acestor două uh, inițiative prin sprijin tehnic, consolidarea capacității și prin um, acest proces de învățare reciprocă care a fost amintit. Vă mulțumesc! Mulțumesc, colega Ivanova, vă rog! Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte! Aș dori să mulțumesc tuturor membrilor pentru observațiile deosebite de utile, mai ales raportorului. Sunt pe deplin de acord cu poziția dumnealui și multe din uh, părerile amintite. S-au ridicat și o serie de întrebări, poate am uh, să încep să răspund la acestea, însă începând prin a sublinia care este noutatea garanției pentru tineret. Revenind imediat la întrebarea comisiei referitor la așteptări deci am spus uh, că nu se ridica la înălțimea așteptărilor. toată garanție pentru tineri uh, se referea la implicarea tuturor tinerilor care nu se află într-un uh, proces de formare sau de educație într-un interval de patru luni. Iată în temeiul datelor pe care le-am analizat, care este așteptarea care, după părerea noastră, nu a fost îndeplinită. Comisia, de altfel, în uh, Cartea Albă pentru Viitorul Europei, a afirmat că există o disparitate între așteptări și capacitatea Europei de a se ridica la înălțimea acestor așteptări. Cred că în acest, aceste rezultate nu fac decât să întărească această afirmație a Comisiei. Fiind spuse toate acestea, noi nu putem spune că nu ne dorim ca garanția pentru tineret să nu funcționeze. Toată lumea, toți cei care au luat cuvântul astăzi, doresc, uh, cred eu, ca garanția pentru tineret să reușească. Slăbiciunile pe care le-am uh, observat în timpul procesului de audit au fost scoase în evidență pentru ca în acest fel comisia să le poată remedia și să poată progresa într-un mod mult mai eficient și eficace în punerea în aplicare a garanției pentru tineret. O întrebare foarte importantă a fost uh, ridicată de domnul Vali și de doamna Iala privind resursele. Un uh, risc pe care l-am uh, scos în evidență și în cadrul primului raport pentru Garanția pentru Tineret. Acolo spuneam că um, garanția finanțării e discutabilă. Am să vă dau câteva date din acest ultim raport referitor la o serie de estimări făcute de organizații independente, nu de Curtea de Conturi. De pildă, OIM afirm, estimează costul anual al garanției pentru tineret de a fi 45,4 miliarde de euro anuale, iar Eurofond a afirmat că estima că aceste costuri să se ridice la 64 de miliarde de euro. Știm însă care este finanțarea alocată pentru întreaga perioadă. Așadar, există o disparitate foarte clară. Afirmațiile noastre se bazează pe eșantioanele vizitate. Am vizitat șapte state membre. Acestea au prezentat o serie de măsuri care să fie finanțate prin uh, ESF, însă niciun stat membru nu a putut furniza o estimare a costurilor necesare pe, pentru a îndeplini obiectivele într-un interval de patru luni. Bineînțeles, nu toată populația este vizată în cadrul finanțării disponibile. Nu spunem că ar trebui majorată sau nu, sau care sunt măsurile cărora ar trebui să li se acorde prioritate, având în vedere finanțarea disponibilă, astfel încât tinerii să fie vizați într-un mod cât mai eficace. Există însă foarte clar un decalaj între obiectivele stabilite și finanțarea existentă. o întrebare ridicată de doamna Iana privind calendarul raportării. Vă mulțumesc pentru această observare. observație. Sunt pe deplin de acord cu dumneavoastră. Ar trebui să ne mișcăm mai repede. Și fac tot ce îmi stă în putință pentru ca orice raport uh, cu caracter excepțional uh, asupra căruia lucrăm să fie gata în timpul cel mai scurt posibil. Primul raport uh, privind garanția pentru tineret a fost gata în 10 luni, ă, acesta a durat un pic mai mult, dar a trebuit să vizăm șapte state membre, vă puteți închipui că e nevoie de mai mult timp. De asemenea, s-a afirmat că datele ar putea să fie un pic învechite. Când vine vorba de orice raport cu caracter excepțional, se fac analize ulterioare. Am încercat ă, în ă, cazul primului raport să facem o evaluare ex ante, Așa am văzut cum acestea s-au concretizat acum. Acestea sunt datele. Um, ultimele date disponibile din uh, cadrul uh, IMCO, pe care am putut să le folosim pentru analiză. Iată, cam atât în ceea ce privește resursele și calendarul. Aș dori de asemenea să profit de această ocazie, doamna președinte, dacă îmi permiteți câteva cuvinte suplimentare, să-i mulțumesc comisiei, pentru abordare deosebit de constructivă. Comisarul, directorul general, toți directorii, nu a fost deloc ușor. Cu toții suntem conștienți de constrângerile existente, temeiul juridic și așa mai departe și sper că comisia să țină cont de aceste recomandări. Am avut uh, divergențele noastre de opinie, iau părerea lor, nu părerea noastră, dar uh, sperăm că vom reuși cu toții să progresăm. Îi mulțumesc Comisiei așadar pentru abordarea constructivă. Nu pot decât să-i urez mult succes și statelor membre, de asemenea, cu punerea în aplicare a garanției pentru tineret. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Există totuși pace de Paște. Raportorul pentru a finaliza. Uh, uh, mulțumesc, doamnă președintă. Câteva remarci de încheiere. Cu toții suntem de acord că garanția pentru tineri a fost utilă și a încercat uh, să reducă această problemă scandaloasă a șomajului în rândul tinerilor în noi. Însă cu toții suntem de asemenea de acord că această garanție pentru tineri este doar o parte a soluției pentru că statele membre au o responsabilitate foarte mare, au nevoie de infrastructuri care să ajute la implementarea acestei scheme și responsabilitatea de utilizarea propriilor fonduri pentru a ajuta, chiar și mai important, au responsabilitatea de a-și lua un angajament critic pentru a face față uh, șomajului în rândul tinerilor. Și pot să vă spun că este o adevărată urgență, este o prioritate pentru noi și vom face tot ce ne stă în putere pentru a ajuta. De asemenea, sectorul este responsabil, ați vorbit și despre oferte de calitate Uh, care să fie uh, prezente pe piață. E clar că nu ne dorim ca tinerii noștri să aibă o ofertă în care numai să facă copii Xerox, să, facă, să pregătească ceaiul și cafeaua. Nu mi se pare asta o ofertă bună. Avem nevoie cel puțin de niște standarde, niște criterii care să se asigure că atunci când tinerii primesc o ofertă, un loc de muncă. Aceasta este plătit cum trebuie, uh, cu salariu decent, cu condiții de muncă decentă și nu un loc de muncă groaznic. Deci trebuie să introducem niște standarde, niște criterii pe care să le definim împreună. În încheiere, aș spune că suntem cu toții de acord că a fost în început uh, uh, greu, am discutat și motivele pentru care aceasta s-a întâmplat. Acum, în sfârșit, implementarea merge mai bine și s-au făcut progrese. Bineînțeles că dorim să ne asigurăm că progresele vor continua și pe viitor și tocmai de aceea avem nevoie de rapoarte ca cel pe care l-am primit astăzi de la Curtea de Conturi. Pentru că aceasta ne arată care sunt problemele esențiale, probleme din trecut, ce avem de învățat de pe urma lor și cum putem face ca această garanție pentru tineret să funcționeze și pe viitor. Pentru că e nevoie de o schemă care să funcționeze mult timp pentru a rezolva problema aceasta a șomajului în rândul tinerilor. Mulțumesc. Am încheiat acest punct de pe ordinea de zi și pentru următorul punct pot să vă spun că punctele 10 și 11 pe care le prevăzusem nu vom avea timp să le dezbatem. Deci, uh, punctul 9 va fi ultimul pe care îl vom trata, noi mecanisme de finanțare între UE și Banca Mondială și efectele asupra bugetului UE. Ținem neapărat să analizăm um, acest punct nou, pentru că el a avut un uh, rol uh, foarte important de jucat. Uh, vicepreședintele nostru a negociat acest acord. E vorba de decizia Comisiei din 12 aprilie 2016, două decizii ale Comisiei Europene care nu sunt publice, dar care ne-au ajuns în format uh, hârtie. Și vreau să vă spun despre ce este vorba și de ce ne ocupăm de această chestiune. E foarte util să ne gândim la aceste principii de finanțare stabilite între UE și Banca Mondială. Avem un acord uh, cu Banca Mondială care datează din 2014 și prin deciziile Comisiei Europene din 2016 acest acord a fost practic modificat. Principalele modificări se referă la fondul fiduciar pe care îl gestionează Banca Mondială în numele Uniunii Europene, care, uh, la care ar trebui să se aplice mai puține taxe. Ați primit cu toții documentele. Cred că acestea sunt destul de clare și vă atrag atenția că pentru primele 50 de milioane de dolari americani, 5% din această sumă este considerată ca fiind uh, redevență și restul, 4%, după aceea se scade la 3% și în sfârșit la 2% din uh, cuantumul total. Există deci o gradare treptată a plăților, care ajunge la o sumă forfetară de 5,5%. Și acest lucru este valabil pentru toate fondurile fiduciare care sunt uh, organizate de, sau gestionate de beneficiari. Și uh, aici este inclusă masa uh, mare de fonduri fiduciare, însă există și altele specifice care sunt gestionate direct de Banca Mondială. Și aici uh, există un element uh, interesant, pentru că pe viitor 17% din uh, cheltuielile cu personalul ale băncii mondiale vor fi alocate băncii mondiale în mod forfetar. Mi se pare un procentaj destul de crescut în ceea ce privește cheltuielile cu personalul și întrebarea care se pune este să vedem ce se întâmplă cu organigrama, pentru că nicăieri nu se spune că ar fi vorba de personalul care lucrează direct pe proiecte. E o întrebare la care ar trebui să ne răspundă comisia. Pe de altă parte, Avem documente care ne arată că trecem de la 4,57 la 4,8% din contribuțiile pentru Banca Mondială și am dorit să știm de ce și cum se face această trecere. Eu am încercat uh, uh, să uh, analizez aceste documente. Interpreții atrag atenția că noi nu le-am primit. Există totuși derogări uh, de la aceste reguli pentru fondul fiduciar uh, în caz de urgență sau post-urgență, însă acestea au fost eliminate între timp. Există deci o extindere a derogărilor pentru alte fonduri fiduciare. Ceea ce ne interesează pe noi și de aceea am o prezentare atât de lungă este să știm ce vrea Comisia prin aceste modificări. Asta înseamnă că vom avea mai multe fonduri fiduciare pe viitor pentru o serie de situații noi neașteptate cu care nu ne confruntăm astăzi. Asta ar fi o primă întrebare și, în al doilea rând, am dorit să știm care sunt consecințele financiare ale acestei decizii luate de Comisia Europeană. Comisia a încercat uh, să îmi arate prin câteva modele că fondurile fiduciare beneficiare pentru acestea redevențele au scăzut foarte mult, însă trebuie văzut ce se întâmplă cu celelalte fonduri fiduciare. Însă, oricum, impresia generală este că până acum am plătit deja foarte, foarte mult. Comisia ar trebui să ne facă o listă cu toate Uh, fondurile fiduciare multidonatori pentru a vedea cât am plătit uh, în total până acum și către cine. Deci, în concluzie, Vreau să adaug aici că mi s-a părut uh, totul foarte complicat, destul de opac, confuz și mă întreb de ce. Dacă încercăm să înțelegem toate aceste modificări. Până la urmă ajungem la concluzia că Banca Mondială va avea un rol mult mai important de jucat pe viitor decât uh, până acum. Dar ce se întâmplă atunci cu celelalte organizații internaționale? Cum vor reacționa ele? Vor cere oare același lucru? Și care vor fi consecințele acestei modificări pe termen mediu? Oricum, vreau să mulțumesc Comisiei pentru că este prezentă astăzi aici. Domnule Valbruc, vă dau cuvântul, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Voi încerca să răspund la întrebările dumneavoastră. În primul rând vreau să vă semnalez că aveam uh, un acord cu Banca Mondială din 2001. Din, în 2014 am făcut o modificare majoră a acestui acord, așa cum ați explicat și dumneavoastră, și după aceea a trebuit să acceptăm clauza de revizuire, clauza de revizuire care se aplica tuturor donatorilor Uh, către Banca Mondială și care a dus la o nouă politică de recuperare a uh, cheltuielilor din partea Băncii Mondiale. Aș vrea să subliniez aici că această nouă politică de recuperare a cheltuielilor adoptată uh, de către Banca Mondială, știm că aici a intervenit și o cumpărare a 30% din acțiunile Băncii Mondiale, toate acestea s-au făcut progresiv prin acorduri pe care Banca Mondială le-a avut cu diverse organizații, inclusiv Uniunea Europeană. Această nouă politică de recuperare a cheltuielilor ne-a stânjenit. Noi nu am reușit să ne impunem sau să influențăm în vreun fel din afară. E vorba în primul rând de un sistem mult mai complex, pentru că regula anterioară era foarte clară, o sumă forfetară de 5% pentru contribuția UE, care acum a devenit un sistem mult mai complex cu două sisteme de taxe diferite, așa cum le-ați prezentat și dumneavoastră foarte bine. În primul rând, taxele regresive, care se aplică pe fondurile fiduciare care sunt gestionate de părți terțe, deci nu de Banca Mondială și aici e vorba de un procentaj de la 5 până la 2%. Acestea sunt calculate în funcție de suma a, care este inclusă în fondurile fiduciare. Deci e vorba de suma totală pentru fondul fiduciar care stabilește nivelul acestui procentaj. Și aceasta reprezintă un stimulent pentru UE și pentru donatori să se alege, alăture fondurilor fiduciare mari, pentru că acolo sunt economii de scară. Există și un alt element în această nouă politică, e vorba de taxa de 17% pe cheltuielile cu personalul la Banca Mondială, și e vorba doar de personalul băncii mondiale deci nu se aplică la contractele cu alte companii. E vorba doar de personal intern al băncii. Este vorba de acest procentaj de 17% care se aplică doar la o parte limitată a contribuțiilor pe care le avem pentru Banca Mondială. Am să dau câteva exemple în acest sens, pe care am să le dau chiar imediat. În documentul pe care vi l-am uh, mânat v-am uh, oferit uh, două exemple, două extreme în primul rând. E vorba de fondurile fiduciare pentru agricultură, unde personalul reprezintă doar 2% din contribuțiile globale și acest 17% se aplică pentru acel 2% din contribuția globală. Rezultatul este că avem o taxă de mai puțin de 5%, uh, deci 4,59%. Un alt exemplu, în partea opusă, unde avem doar implementare doar de către Banca Mondială, de personalul Băncii Mondiale, deci nu de o parte terță și aceasta înseamnă că costurile cu personalul sunt mai mari, avem uh, uh, programul de susținere extractivă, unde avem uh, o parte de 22% din costurile globale, din contribuțiile globale pentru uh, personalul cu Banca Mondială. Deci 17% se aplică la acest 22% și aceasta ne aduce la 3,83%, deci încă o dată sub 5%. Deci, dacă vedem cele două cazuri extreme uh, în care avem uh, un nivel de implementare foarte mic de către Banca Mondială sau celălalt uh, uh, caz în care doar personalul băncii mondiale este implicat, e clar că în ambele situații stăm foarte bine pentru că sunt sub 5% și aceasta este și în conformitate cu o gestiune financiară bună. toate analizele pe care le-am cerut băncii mondiale în cadrul strategiei 2020 ne-au dovedit acest lucru. Avem, de exemplu, fondurile fiduciare pentru Agenda 2020 și știam că această parte va fi afectată prin această impunere de 17% pentru cheltuielile cu personalul. Deci am prezentat aceste argumente și uh, atunci această parte este în continuare supusă uh, unei taxe de 5%, așa cum era înainte. Și pentru că am discutat deja acest lucru în urmă cu câteva luni, avem uh, uh, un an și jumătate de implementare pentru această nouă politică și pot să vă confirm că suntem sub acel prag de 5%. Sistemul actual, prin urmare, este, aș spune, Uh, mai avantajos pentru noi decât cel anterior. De asemenea, și mai eficient, pentru că avem un angajament din partea Băncii Mondiale de a lucra pe indicator, pe indicator și pe rezultate, pe performanță, deci uh, avem rezultate concrete pentru banii pe care îi investim în fondurile fiduciare. Pot, prin urmare, să vă confirm că este un sistem bun, avem acces la toate acordurile de delegație, deci putem verifica în fiecare caz că am îndeplinit criteriile și regulile impuse. Și v-aș face o sugestie, pentru că am auzit că doriți să faceți o misiune între 22 și 26 mai, să vă deplasați la Banca Mondială. Cred că va fi o ocazie foarte bună să obțineți confirmare din partea băncii mondiale a felului în care se aplică această nouă politică și sinergiile realizate cu ajutorul ei, să vedem structura de audit și gestiunea eficientă realizată pentru aceste fonduri fiduciare. În concluzie, ne dăm seama din partea Comisiei că e vorba de un sistem mai complex, însă acesta a fost impus, a fost adoptat de către Banca Mondială și toți donatorii sunt tratați pe picior de egalitate, însă uh, cred că am reușit să menținem uh, acest uh, sistem care este mai avantajos pentru noi decât cel anterior și ne permite o informare mai bună legată de rezultate. Iată ce vroiam să vă precizez. Bineînțeles, sunt la dispoziția dumneavoastră pentru alte întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc! Am această întrebare. De ce menționarea că exista posibilitatea acestor uh, condiții speciale pentru fondurile fiduciare? De ce a fost eliminată această menționare pentru că modificarea nu ar fi fost necesară, pentru că Banca Mondială, bineînțeles, dacă ar fi fost necesară, ar fi putut să profite mai mult această cauză excepțională, după care s-a discutat intens în acord de criteriile de eligibilitate. S-a stabilit că eligibilitatea presupune că trebuie să existe întotdeauna atâția bani pentru a putea îndeplini criteriile europene de eligibilitate. Prin urmare, pentru acel fond fiduciar, dacă uh, nu se îndeplinesc criteriile europene de eligibilitate, nu s-ar putea plăti nimic de la bugetul european. Ce ar putea să fie eligibil așadar? Ar fi întrebarea mea. Și în al treilea rând, câte fonduri fiduciare există în Europa, în Uniunea Europeană, pentru că obiectivele Orizont 2020 sunt deja legate. Noi am propus în această comisie să blocăm calea înspre fondurile fiduciare pentru că eh, ne-am săturat de lipsa de transparență din jurul acestor fonduri. Sunt îngrijorată pentru că fondurile fiduciare, bineînțeles, reprezintă o soluție elegantă de a scăpa de bani. Comisia uh, s-a lepădat uh, de aceste probleme, spunând Banca Mondială este cea răspunzătoare. Această formă a descentralizării a fondurilor din, de la Comisie, sincer, nu corespunde a, la ceea ce mi-am imaginat. Există câteva puncte aici care urmăresc externalizări viitoare. Apare, prin urmare, întrebarea ce mai vrea să facă comisia singură, pentru că de ce am nevoie de 5.000 de persoane la DEFCO dacă în cele din urmă uh, se fac tot timpul uh, aceste uh, manevre la care Comisia nu mai participă și sunt externalizate. Vă rog să răspundeți. Mulțumesc. Da, cred că în informația pe care v-am distribuit-o am venit cu un document uh, despre felul în care funcționează fondurile fiduciare. Șapte sunt la număr care sunt executate de către bancă, cele care au fost cele mai afectate de modificarea costurilor și cred că aveți o listă completă. Acum, în ceea ce privește observația dumneavoastră, e clar că nu e calea cea mai simplă pe care a găsit-o Comisia pentru a scăpa de bani în momentul în care contribuim la aceste fonduri financiare uh, gestionate de bancă, este pentru că suntem convinși că e calea cea mai eficientă pentru a, prim- a avea și rezultatele pe urma acestor fonduri. Uitați-vă la cazul Afganistan. E fondul fiduciar cel mai mare. Aici avem indicatori clari. Numărul de persoane care au putut fi școlarizate, numărul de oameni care au avut acces la electricitate, numărul de oameni care au primit îngrijiri medicale și așa mai departe. Deci nu sunt bani lăsați așa, acordați băncii fără niciun fel de monitorizare. Nu. Noi aveam o raportare către dumneavoastră în acest sens și evident că și în cadrul procedurii de descărcare bugetară vă uitați la felul în care sunt gestionați și cheltuiți acești bani. Și e clar, Comisia este răspunzătoare pentru felul în care se utilizează fondurile. Și tocmai de aceea am și redactat în mod foarte atent acest uh, cadru. Uh, să aveți acces la informații pentru dumneavoastră, pentru OLAF, pentru Curtea de Conturi, în așa fel încât să ne asigurăm că banii sunt bine cheltuiți. Acum, referitor la întrebarea noastră dacă există posibilitatea de a reacționa și de a vedea felul în care funcționează aceste fonduri fiduciare. Aici aș spune că există două elemente. Apoi avem posibilitatea, de câte ori investim o sumă într-un fond fiduciar, la finalul procesului suntem în măsură să vă demonstrăm că această sumă este acoperită de acțiuni eligibile, deci întotdeauna trebuie să existe o potrivire uh, acestora în perioada de raportare și în cazul în care ne-am aflat în, caz, în prezența unor proiecte care nu sunt neapărat aliniate cu politicile noastre, spre exemplu, o țară în care Uniunea Europeană nu dorește să continue uh, fondurile sau ajutoarele pentru dezvoltare, putem să punem capăt în orice moment acordului și să ne asigurăm că nu sunt fonduri europene acolo unde cheltuite, acolo unde nu există o aliniere cu politicile noastre. Deci asta figurează în acordurile cadru. Și în ceea ce privește întrebarea dumneavoastră referitor la cazurile de urgență sau care nu sunt de urgență, situațiile de urgență, nu e neapărat o distinție necesară, pentru că aici avem o abordare globală care consideră că, de fapt, Uniunea Europeană este un multidonator la aceste fonduri fiduciare și banii Uniunii Europene împreună cu banii altor donatori sunt astfel puși la comun și pot avea un impact, cum ar fi, spre exemplu, cel din Afganistan. Apoi, în ceea ce privește regularitatea utilizării fondurilor, dacă avem semne de întrebare în acest sens. E bine, eu cred că trebuie să fim în măsură să contribuim și la fonduri fiduciare uh, desfășurate sau gestionate și de alte entități. Și eu cred că Banca Mondială este una dintre acele entități extrem de uh, eficientă în implementarea acestor fonduri fiduciare, cel puțin până în prezent. Doream să revin la două întrebări pe care le-am adresat deja, dar care nu au primit un răspuns, și anume 17% pentru fondurile bancare. Ce intră, de fapt, aici? Se poate lucra la proiect sau intră totul până la o parte care trebuie achitată doamnei Lagarde? și care este efectul asupra celorlalți donatori. De ce e totul atât de top secret? Pentru că nu a fost deloc ușor să ajungem la documente. Mulțumesc. Ja, genau. Și într-adevăr, poate această întrebare, și anume că vicepreședinte a negociat totul, am dorit să știm care a fost cota mm, sau proporția pe care a, a, de participare pe care a avut-o fosta vicepreședinte la momentul respectiv. Interpretarea funcționează, da? Atunci? Um. Sorry for that, I had lost part of your last... Uh, da, am cer scuze, uita, uh, am pierdut parte din uh, întrebarea dumneavoastră la final. Finanțăm în acele 17% doar personalul care lucrează concret pe pro proiect. Și în anexa, la acordul cadru, există un buget indicativ uh, care demonstrează foarte clar ce anume este permis și cine este finanțat, cine lucrează pe proiect, în așa fel încât să nu avem nimic altceva în plus. Cred că este un răspuns clar. Și în ceea ce privește întrebarea dumneavoastră referitor la implicarea doamnei vicepreședinte Gheorgheva, pot să vă spun că, da, încă o dată vă confirm faptul că a fost negociat în 2014 acest acord cadru, am avut o revizuire care se aplică în mod identic tuturor donatorilor către Banca Mondială. Deci nu e ca și cum am fi avut noi un tratament special. Și n-am primit la niciun moment vreun fel de instrucțiuni din partea cabinetului doamnei vicepreședinte, ci a fost doar negociat de către directorul general de la buget cu sprijin din partea Direcției Generale DEFCO și am făcut asta în baza bă, liniilor directoare din partea directorului general. Asta a fost deja spus de către doamna vicepreședinte și vă confirm încă o dată. E ceva inevitabil. Revizuirea aceasta era inevitabilă. Având în vedere noile proceduri introduse la nivel de Banca Mondială. Yeah. Uh, on other donors, it's... Iar în ceea ce privește ceilalți donatori, aici v-aș încuraja să adresați această întrebare direct către Banca Mondială când vă întâlniți cu ei. Pentru că ei nu ne dau nouă informații în ceea ce privește felul în care sunt tratați ceilalți donatori. În principiu, ei aplică exact aceeași politică tuturor și credem că, într-adevăr, așa și stau lucrurile. Însă nu avem informații specifice în ceea ce privește, eu știu, nu știu, tratamentul uh, față de SUA sau alți donatori. You, you meant the comparison with other, other... Și noastră v-ați referit la o comparație cu eventual alte organizații internaționale, nu? Sau? They, they may find it interesting as well. S-ar putea să fie și asta interesant. Yeah. As you know, we, we are enforcing uh, the, the same cap, which is a cap for senior. După cum știți, noi avem acel prag de 7% împreună cu partenerii noștri, cu Națiunile Unite, precum și cu alți uh, actori, însă, în mare parte din cazuri, Banca Mondială, având în vedere procedura lor de implementare și de transfer al fondurilor în fonduri fiduciare mari, promovează anumite economii la scară. Însă e foarte greu să compari instituții și țări, uh, uh, dacă e, spre exemplu, să vă gândiți la Națiunea Unite, care au o prezență masivă și care în mod uh, inevitabil generează mult mai multe costuri decât cele pe care le-ar genera niște transferuri în fonduri fiduciare. Deci e clar că există diferite căi de a acționa, însă ceea ce e bine este că noi, prin acest acord, am reușit să reducem costurile de gestiune imputate nouă de către Banca Mondială în gestionarea proiectelor. Pentru că e clar că acum avem și noi uh, birouri uh, peste tot în uh, lume, ale Uniunii Europene peste tot în lume. Mulțumesc, suntem o comisie care s-a ocupat de acest subiect și în trecut, ar fi bine să ne prezentați acum care sunt fondurile fiduciare uh, și ce plafon aveau pentru a ști foarte clar, pentru a putea calcula costurile administrative, pentru a putea și noi să vedem unde s-a plătit prea mult. Am mai întrebat de asemenea de ce toate aceste înțelegeri sunt atât de secrete. Deciziile comisiei nu sunt accesibile publicului nici până ziua de astăzi. De ce? Mulțumesc! Da, am răspuns deja la această întrebare și anume că Comisia a adoptat această decizie în 2016 și e un document înregistrat și există o semnătură și a fost întotdeauna disponibilă. Deci e un document public al Comisiei. Noi n-am ascuns niciodată nimic referitor la acest acord. Pentru că mai mult decât atât a existat și un comunicat de presă și o, o conferință de presă comună între Uniunea Europeană și Banca Mondială și există o, o înregistrare publică a documentului în momentul în care decizia a fost adoptată. This is not the case, believe me. I really tried. Dar să știți că nu e chiar așa. Vreau să mă credeți. Am încercat să găsesc documentul și n-am reușit să-l găsesc. A fost foarte greu if you can, then send us the link. Păi atunci să ne trimite și nouă link-ul înspre document. Am ajuns în acest fel? Da, colegul Țelăr, vă rog. Da, nu e tocmai satisfăcător ce am auzit, mai ales când se spune că Banca Mondială este instituția care pune în aplicare în mod cel mai eficace proiectele de dezvoltare. Există uh, cu totul alte glasuri care pun acest lucru sub semnul întrebării, iar dacă analizez structura băncii mondiale, constat că instituțiile Uniunii Europene, Comisia Europeană de pildă, nu sunt nici membri și nu au nici uh, drept de vot. În această instituție cu, toții, cu totul alții decid Iată de ce cred că dacă trebuie să contribuim cu bani uh, substanțiali pentru proiectele de dezvoltare, atunci ar trebui în consecință să beneficiem de mai multă transparență pentru a vedea ce se face într-adevăr cu acele fonduri, ce se aplică, dacă se direcționează spre acele fonduri fiduciare, cum uh, se spune foarte frumos, adesea se ascunde, se ascund uh, măsurile care sunt puse în aplicare cu adevărat și nu putem uh, dobândi o cunoștință completă asupra acestor activități. Da, cred că trebuie să urmărim de aproape acest subiect. Poate, pentru a răspunde că domnului Țeller, ne puteți spune ce plănuiește Comisia să facă când vine vorba de cooperarea viitoare cu Banca Mondială și celelalte fonduri fiduciare. Mulțumesc! Yes, I've been careful to mention. Da, am uh, fost uh, foarte atent să menționez alți parteneri. Pentru anumite tipuri de proiecte trebuie să lucrăm, de exemplu, cu Națiunile Unite sau cu alte organizații uh, multilaterale. Însă, pentru acest tip de proiecte, Banca Mondială este bună, este eficientă și în conformitate uh, cu uh, constrângerile impuse de regulamentul financiar. Am înființat și o nouă platformă prin care se oferă informații de pline în ceea ce privește impactul contribuțiilor oferite de donatori și lucrăm în continuu pentru a avea o informare transparentă și pentru a vă oferi toate informațiile de care dispunem avem uh, uh, cea mai bună abordare în ceea ce privește uh, costuri-beneficii. Banca Mondială nu este singurul nostru partener, acționăm și prin Națiunile Unite și prin agențiile din statele membre și acolo avem același cadru pe care trebuie să-l respectăm în ceea ce privește recuperarea cheltuielilor și avem același regulament financiar. Deci ceea ce este logic, pentru că nu putem oferi altora ceea ce este prea costisitor pentru noi. And, and, and to complete the, the, we will continue to, to have a program. Și în felul acesta putem avea în continuare un program care să fie o prioritate pentru DigiDefco, DigiNier, și care să acopere nevoile diverselor regiuni unde este activă Banca Mondială, dar și organizațiile internaționale. Și am continuat această muncă atât de relevantă, unde Banca Mondială are o expertiză foarte ridicată în domenii care țin de strategia 2020. Am uh, inclus aici mai multe fonduri fiduciare programatice pentru a obține și mai multe sinergii. Deci, uh, iată, vom avea o cooperare bună și pe viitor cu Banca Mondială și ne vom centra mai mult pe transparență. Mulțumesc foarte mult! Vom urmări cu mare interes acest subiect. Vă mulțumesc pentru informații și pentru disponibilitatea de a veni aici. Am ajuns la sfârșitul ședinței. Vă urez tuturor și interpreților Paște fericit și câteva zile liniștite. Sperăm ca în săptămâna după Paște să ne reîntâlnim la comisie. Vă urez zile frumoase, să încheia ședința.